Hello. Peter. Please sit down, Peter. Vă rog uh, să luați loc, Peter. Bună ziua! Bună ziua la ședința de astăzi. Ordinea de zi este foarte încărcată. Deci, aș dori să vă rog să începem. În timpul ședinței s-ar putea să fie obligat să uh, limiteze timpul de luare de cuvânt tocmai pentru a putea să epuizăm ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Nu au fost aduse obiecții, însă aveți cuvântul dacă doriți să le faceți oral. Uh, considerăm ordinea de zi adoptată. Următorul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proces, proceselor verbale ale reuniunilor din datele 26 ianuarie, 10-11 februarie. Dorește cineva să aducă obiecții? Dacă nu, le considerăm și pe ele aprobate. Am câteva comunicări de făcut la punctul comunicările președintelui. În primul rând, Ședința va fi transmisă pe internet prin intermediul canalului de web streaming. Cred, sper că nimeni să nu aibă probleme cu acest lucru. Și în al doilea rând, în mape, ați primit uh, un dosar în legătură cu delegația care s-a deplasat la New York. Iată ce aveam de spus la comunicările președintelui. Le considerăm adoptate. Domnul Kirmes. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să vă anunț că o delegație a Confederației Europene a Transporturilor, care a organizat un meeting în această dimineață la Bruxelles și care participă la ședința noastră, bineînțeles, pentru că se discută un subiect foarte important pe ordinea de zi în legătură cu transporturile rutiere în Europa. Vă mulțumesc, bun venit la reuniunea noastră! Deci uh, am terminat și cu comunicările președintelui. Vă propun să continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi, drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Vom vota pe marginea acestui raport astăzi, însă înainte de a trece la vot, aș dori să dau cuvântul domnului Draghetto, raportor. Nu aveți nimic de adăugat? Nu vă voi obliga să luați cuvântul, pentru că ați auzit ce am spus în legătură cu faptul că avem o ordine de zi foarte încărcată. Mulțumesc, domnule Bragheto. Deci, putem începe voturile. Cred că ați primit mesajul în legătură cu cartelele de vot. Sper că le are toată lumea. Putem începe, deci, votul. Primul amendament amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următorul, amendamentul 23, pentru... Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Am uitat să menționez ceva. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă informez că am discutat cu Secretariatul General în legătură cu o serie de amendamente, respectiv dacă ele sunt admisibile sau nu. Și am descoperit că 24, 25, 36 și 67, nu 66, ci 67, toate aceste amendamente nu sunt admisibile, pentru că ele se referă la un alt temei juridic. Însă 24, 25, deci 32, 67. La compromisul A, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O parte, o, o serie de amendamente sunt caduce și astfel ajungem la amendamentul 64. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Votăm acest amendament. Acest amendament e admisibil. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 67 nu e admisibil. 68 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e mai bine să verificăm electronic. 71. Amendamentul 71, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 35 de voturi exprimate, 17 pentru, 18 împotrivă, deci acest amendament este respins. 73. Cine e pentru? Împotrivă? Abți Abțineri. Cred că se respinge, dar votul era foarte strâns, deci încă o dată votăm electronic amendamentul 73. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Aveam dreptate, 38 de voturi exprimate, 19 pentru, 19 împotrivă. Deci se respinge, dar era foarte strâns. Amendamentul 72. Cu un amendament oral, data de aplicare a regulamentului numărul 883 pe 2004. Cu acest amendament oral, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vot electronic, încă o dată, pentru că votul era foarte strâns. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Treizeci de voturi exprimate, 21 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Se adoptă. 74. Cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 și 75 sunt uh, retrase. 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 77 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 78 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 79 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 91 pentru. Acest amendament se votează în două părți. Prima parte începe cu cuvintele autoritățile publice din statele membre și se încheie cu cuvintele conform articolului 18. Cine pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următoarea parte. A doua parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O serie de amendamente devin caduce și astfel ajungem la compromisul C. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 e caduc, deci compromisul D, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 a fost retras, trecem la 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. 110 cu un amendament oral de eliminare a cuvintelor pentru pacient. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 111 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 112 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 113 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm 114 prin vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 40 de voturi exprimate, 19 pentru, 21 împotrivă. Nici o abținere, deci acest amendament a fost respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Astfel, o serie mare de amendamente devine, devin caduce, astfel încât ajungem la 134, 135, două amendamente identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 136 a fost retras și alte amendamente devin caduce, ajungem la compromisul F. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce până la 150. Deci votăm 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, Două amendamente devin caduce și ajungem la 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161 cu un amendament oral care se referă la 883 per 2004. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 a fost retras. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 cu un amendament oral. Sunt invitați să și așa mai departe, până la părțile interesate. Deci 178 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 198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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 nu e admisibil. 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27. Pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30. Pentru, Împotriva. Nu e foarte sigur, deci prefer să votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 40 de voturi exprimate, 21 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. 4. S-a fost retras, 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 5. Pentru. Se adoptă. 6. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 31. Pentru. Împotriva abține se adoptă. 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru. Nu e admisibil. Nu se adoptă, nu se adoptă. Spune domnul președinte, greșeala mea. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 cu un amendament oral eliminarea cuvintelor pentru pacient. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. E un vot pe părți, prima parte, fără cuvintele și Uh, permisiune acordată, prima parte, fără această, aceste cuvinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, uh, cu aceste cuvinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru,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 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 și 25 nu sunt admisibile. Astfel ajungem la votul final. Cu privire la proiectul de aviz astfel amendat, vom face un vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezultatele sunt după cum urmează, 41 voturi exprimate, 35 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Deci aș dori să îl felicit pe domnul Braghetto. Seu. Mr. Um, Social Fund, do we have anything? No. Okay. Då har vi kommit till eh, nya typer av utgifter som berättigar till stöd för Ajungem la punctul 5, noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE. Trecem direct la vot. Sunt eh, două amendamente, amendamentul 1 Înainte de a trece la vot, din partea doamnei Gressler aș dori să spun că își rezerve cele două amendamente. Thank you! <laughs> Mulțumesc, spune domnul președinte. Om răstningen, Nai, vi tar två röster precis zi, vi Vi tar om... Atunci, dacă au fost retrase amendamentele, vom avea un singur vot, votul asupra raportului, pentru că nu mai avem amendamente, dar și pentru că este o propunere legislativă. Deci vom vota electronic întregul raport. Se deschide votul. Alla röstat. Omröstningen avslut. A votat toată lumea, se închide votul. 40 au röstat, 38 au röstat ja, 2 40 de voturi exprimate, 38 pentru, 2 împotrive, nicio abținere. Felicitări, doamnei raportor. Next one is Ok. Nesta e en gemensam invandring. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 6, o politică comună de imigrare pentru Europa, principii, acțiuni și instrumente. Este vorba de un aviz al comisiei noastre pentru Comisia Liberă. Se deschide votul. Începem cu compromisul A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 6 și 7 sunt caduce. Ajungem la 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Suntem cam la limită. Haideți să votăm electronic, să verificăm. Alla röstat. Omröstningen la A votat toată lumea. Se închide votul. 40 de voturi exprimate, 18 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Compromisul B, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 și 10 sunt caduce, nu trebuie să votăm 11 pentru că este o chestiune lingvistică. Trecem deci la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri, adoptat. 21 pentru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 A votat toată lumea? Se închide votul. 39 de voturi exprimate, 37 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Felicitări, domne Madeira! Trecem mai departe la raportul doamnei Paniatopoulos privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. Un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur. A dorit să vin special la acest vot. Sunt vicepreședinta din partea socialiștilor a Comisiei de Transport. Uh, I just wanted to say that uh, I uh, am here As uh, Vice President... Aș dori să vă spun că reprezint uh, Comisia pentru Transporturi, sunt uh, socialistă și doream doar să vă spun că acest raport este foarte important pentru siguranța rutieră și pentru condițiile sociale pentru uh, șoferi. Cred că are o importanță crucială și îi rog pe toți colegi să fie foarte atenți la felul în care votează, pentru că e în joc viitorul participanții la traficul, participanților la traficul rutier. Faptul nu e vorba de o solicitare. vorba de solicitarea de respectare a regulamentului, nu-i așa? Sunt de acord cu ce spuneați, domnule președinte, și sunteți și dumneavoastră de acord cu principiul că există și alte puncte de vedere, totuși. Nici acesta nu a fost o solicitare de respectare a regulamentului, spune domnul președinte. Bun, continuăm cu votul acum. Maybe. Då går vi till omröstning och det första är ändring... Continuăm votul. Mai întâi votăm amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Punctul 9. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Patruzeci de voturi exprimate, 23 pentru 17 împotrivă, nicio abținere. Deci, este adoptat. Out. Este caduc, pentru președinte, și votul nu va mai continua legislative resolution would say... Uh, well, uh, listen to me. We have to... Atenție, vă rog. Trebuie să votăm propunerea legislativă pe care am, pe care am respins-o. Este aceeași. Deci, haideți să începem din nou. I don't know why, why.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 No. I don't. We, this is the result. Acesta este rezultatul, pentru că am ajuns la un rezultat și nu putem să avem două rezultate. Acum uh, Um, ajungem la punctul 8. Declarația ale experților candidați pentru Consiliul Director al ETF. Foundation. După cum știți, avem uh, noi reguli pentru această organizație, Organizația Europeană de uh, Formare și trebuie să numim experți pentru Fundația de Formare Europeană, European Training Foundation. Și avem câțiva oaspeți care au fost invitați la reuniunea coordonatorilor. Ei sunt uh, experții. Este vorba de expertul uh, propus de Parlament de către reuniunea, în cadrul reuniunii coordonatorilor și Și acești trei experți vor face uh, o scurtă prezentare înainte de a trece la acest punct. Vă rog frumos, uh, știu că uh, rezultatul a creat rumoare, dar uh, trebuie să dau cuvântul invitațiilor noștri. Jag välkomnar herr Messier. Vreau să-i urez bun venit domnului, domnului Messier, doamnei Sara Parkin. și domnului Casas, Domnul Masia are cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru această invitație și, pe scurt, aș dori să mă refer la două chestiuni. Pe de o parte, din punctul meu de vedere, prioritățile și misiunile fundației, așa cum au fost ele revizuite în regulamentul din decembrie. Și aș dori să vă spun cum Uh, văd eu, alături de colegii mei, metodele pentru a răspunde cel mai, cea mai bună măsură așteptărilor comisiei dumneavoastră. Misiunile și prioritățile fundației sunt definite în articolele 2 și 3 al regulamentului și vreau să vă spun că este important să nu uh, refacem uh, drumul parcurs și să punem în valoare aceste rezultate. Trebuie să avem o abordare globală a formării continue, promovându-se capitalul uman și Uh, este foarte important acest lucru, mai ales în contextul crizei care ne confruntăm și mai ales în ceea ce privește coeziunea socială și ocuparea, formarea uh, este foarte importantă și la fel de importantă este uh, formarea pentru um, angajatori cât și pentru lucrători. Este nevoie de o punere în comun a informațiilor și a analizelor de către toți, toate țările implicate în serviciul Comisiei, a statelor membre, dar mai ales uh, pentru toți, uh, toate țările beneficiare, care, ceea ce implică anticiparea schimbărilor, pregătirea schimbărilor economice și un uh, parteneriat între toți actorii implicați. O altă chestiune pe care aș dori să o ridic uh, reprezintă importanța unei activități eficiente a partenerilor. Fundația nu poate să lucreze de una singură, trebuie să conlucreze cu serviciile Comisiei a statelor membre uh, sau cu alte instituții, cum ar fi Fundația de la Dublin sau CDFOP. Uh, trebuie să se evite o concurență sterilă și să se caute cooperarea eficientă. Al doilea punct, uh, cum cum va funcționa activitatea noastră și cum vom răspunde misiunii pe care ne-ați încredințat-o. În primul rând, trebuie să ascultăm cu atenție um, um, doleanțele comisiei dumneavoastră, preocupările și nevoile atât de nivel uh, bugetar și în ceea ce privește dezvoltarea dialogului social. Un al doilea aspect îl reprezintă contribuția noastră utilă în ceea ce privește activitatea Consiliului, Comitetului, de direct, Comitetului Director în ceea ce privește proiecte de reevaluare, pregătirea programelor și bugetelor și mai ales în ceea ce privește analiza bilanțelor, a, activi, a, a bilanțelor de activitate și a proiectelor realizate. Trebuie să fim o un liant util între comisia dumneavoastră și comitetul director al fundației. Este vorba aici de informare, de um, alertare în ceea ce privește activitățile uh, fundației prin, prin rapoarte suficiente și pertinente și uh, Uh, noi uh, trebuie să vă prezentăm prioritățile tematice și geografice ale uh, fundației care reprezintă voința și doleanțele dumneavoastră. În concluzie, domnule președinte, sper să îmi aduc contribuția la o cooperare eficientă între Fundația Renoită și Comisia dumneavoastră pentru a fi uh, Uh, expert, trebuie să îți folosești, să-ți mobilizezi întreaga experiență și uh, ați văzut uh, în uh, CV-ul meu experiența pe care am acumulat-o, nu vreau să o, să o prezint aici, sper să fiu folositor comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eh, parking. Mulțumim, domnule Mercier. Eh, acum are cuvântul doamna Sara Pachin. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur foarte mult de faptul că am fost invitată în mijlocul dumneavoastră astăzi. Voi repeta ceea ce a spus colegul meu în legătură cu modul în care fundația ar, și-ar eh, structura relația cu dumneavoastră. Într-adevăr, nu trebuie doar să știm ce doriți dumneavoastră să vă spunem și cum să vă spunem acest lucru. Acest lucru implică comunicarea. Trebuie să lucrăm foarte apropiat și să ținem legătura cu alte domenii, relații externe și așa mai departe, să ne asigurăm că comunicarea este cât mai bună. Ce aș putea aduce eu fundației? Aș putea aduce experiența mea în domeniul educației, mai ales în sectoare ca cel al formării inginerilor, în Regatul Unit uh, am uh, introdus competențe legate cu durabilitatea în cadrul formării inginerilor. Am uh, lucrat și cu consiliile sectoriale în, pentru a vedea cum se pot introduce noi domenii de experiență. Deci, cred că eu aș putea să uh, aduc uh, o anumită cantitate de experiență în acest domeniu. Este, um, aș promova și ideea investiției în capitalul uman și mandatul, uh, mandatul general al uh, fundației după cum a spus și colegul meu, uh, urmează ani grei și cred că experiența uh, și cunoștințele în legătură cu modul în care va fi gestionate aceste resurse umane va fi foarte importante. Deci, cred că fundația uh, va avea un rol mai politic decât în trecut, deși deci, cred că pot să folosesc experiența mea Uh, de lucru pe lângă autoritățile centrale și angajatori pentru a putea oferi ceea ce cred că așteptați dumneavoastră. Vreau să mai spun un singur lucru. Și anume că vorbesc bine limba franceză, dar am și experiență uh, în uh, lucruri cu țările cu democrațiile emergente, cu statele în curs de dezvoltare, deci aș putea ajuta la promovarea proiectelor uh, de genul celor puse în aplicare de fundația noastră. Am uh, multă experiență și în domeniul guvernanței și în domeniul autorităților publice și cred că putem asigura guvernele că lucrurile la fundație merg bine și proiectele noastre merg bine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Parkin, spune domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Paleocrasas. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător pentru faptul că mă aflu și eu uh, pe listă alături de ceilalți doi colegi ai mei. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, în legătură cu prioritățile și obligațiile fundației și comitetului său director? După părerea mea, fundația, în cadrul misiunii sale, dacă nu a făcut-o încă, trebuie să-și regândească prioritățile și strategia generală, ținând cont de impactul crizei economice globale în domeniul resurselor umane și mai ales în ceea ce privește uh, angajarea și formarea forței de muncă. Acest lucru trebuie să fie ținându-se cont de noua agenda Parlamentului European, în deci de noua agenda socială, ținându-se cont de criză. De exemplu, mai există încă prioritatea formării bazată pe competențe pentru a lupta împotriva șomajului în statele membre? Cercetarea arată că Calificarea generică este mai eficientă pentru um, a lupta împotriva șomajului, mai ales în condiții extreme de disponibilitate în masă. Este evident că Parlamentul European își concentrează atenția mai mult pe aspectele sociale ale ocupării și formării. Expertul care reprezintă Parlamentul European la întâlnirile comitetului director ale fundației trebuie uh, să pună în discuție problemele critice legate de dimensiunea socială a ocupării și formării, precum sunt accesul egal la formare și ocupare, părăsirea timpurii a școlii, handicapurile, facilitarea carierelor uh, persoanelor formate și așa mai departe. În ceea ce privește felurile în care voi lucra eu, uh, voi comunica cu Comisia, uh, în afară de canalele obișnuite de comunicare și uh, oferirea de consultanță comisiei pentru proiectele de aviz periodice, precum și în legătură cu anumite programe și proiecte, uh, expertul și președintele comisiei pot să discute anumite teme ad hoc pentru a pregăti uh, rapoarte și așa mai departe și pentru a oferi o bază documentată pentru munca comisiei în cadrul evaluării diferitelor uh, planuri ale fundației. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumim foarte mult, vă mulțumim tuturor! La ședința trecută A fost prezent, a fost prezent și reprezentanții fundației ETF. Am lucrat întotdeauna bine cu această fundație, precum și cu altele, deci sperăm că și cu dumneavoastră să conlucrăm bine. Într-adevăr, formarea și de-a lungul întregii vieți devine din ce în ce mai importantă societatea noastră. E nevoie de calificări pentru a face față provocărilor economiei. Educarea și formarea joacă un rol din ce în ce mai important de la o zi la alta. Acest lucru e și mai important acum în, perioadă în perioadă de criză. Deci, dacă există posibilitatea de a spori modul în care sunt form, este formată forța de muncă, acum în perioada de uh, activitate economică în declin, acest lucru este foarte important. Acum voi întreba pe colegii din comisie. Trebuie să facem o alegere, avem trei candidați și am discutat candidaturile cu coordonatorii, toți trei, domnul Messier, domnul Parkin și domnul Paracasas. Deci, haideți acum să numim pe acești trei experți. Este cineva împotriva numirii? Nu. Atunci, în anonimitate adoptăm uh, Um, numele acestor trei persoane ca experți din partea Parlamentului în Consiliul Director al ETF. Sperăm că vom coopera foarte bine. Felicitări! Puteți să rămâneți în continuare la lucrările noastre pentru a asculta ce vom spune în legătură cu fondul de globalizare sau alte subiecte, cum doriți. Dar nu sunteți obligați să rămâneți. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de modificarea regulamentului 1927 din 2006 în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Mai întâi voi da cuvântul doamnei Stauner Dar se pare că domnul Ianousen de la ECOSOC este și dânsul prezent și ambii am lucrat multă vreme la instituțiile europene, ambii ne vom părăsi funcția în același timp. Dar mai întâi doamna Stauner uh, are cuvântul, vă rog. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um die Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, e vorba de modificarea acestui uh, regulament pentru fondul de adaptare la globalizare. Am discutat anumite poziții uh, pe marginea raportului meu, pe larg. S-au depus uh, o serie de amendamente în legătură cu elementele cele mai disputate. E vorba de Mm, definiția finanțărilor, definiția globalizării în sine și cadrul în care trebuie uh, să se facă aceste finanțări, prestațiile uh, care pot fi finanțate, de exemplu, se pot finanța salarii, termenele și uh, costurile consultanței Comisia propune 0,35 și iau eu 0,25 ca finan... nivelul finanțării din partea Uniunii Europene este și el contestat. Comisia propune 75%, alții vor mai mult, iar perioada de executare pune și ea probleme. Poate vă aduceți aminte faptul că Comisia a, dori, a dorit să rețină o perioadă de 24 de luni, dar având în vedere caracterul ad hoc al acestor prestații, se pare că termenul trebuie să fie mai scurt de 2 ani. Iată care sunt punctele care au uh, stat, care stau la baza majorității amendamentelor. Propunerea mea ar fi următoarea. Haideți să încercăm să ne apropiem punctele de vedere. Voi lua contact cu celelalte grupuri, cu autorul amendamentelor. Trebuie să spun că anumite puncte nu sunt uh, pe anumite puncte nu este posibil să se ajungă la un compromis. Un compromis, mă scuzați. Cam asta ar fi. Sper că unii colegi care au depus amendamente vor lua acum cuvântul și nu vor explica poziția lor. Yeah the other one. Eh, innan jag lämnar ordet till ledamöterna, jag har kontinuerligt... Bun. Deschidem dezbaterea. Domnul Ian Olsen de la Comitetul Economic și Social are primul cuvântul și apoi deputații din eh, comisia noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc eh, pentru faptul că m-ați invitat eh, să particip la lucrările comisiei dumneavoastră. Eh, discursul meu a fost pregătit în limba engleză și deci o să mă exprim în engleză cu. A, proiectul de aviz eh, din partea noastră va fost deja transmis. Eh, în legătură cu acest proiect de aviz, propunem revizuirea în iunie 2010 pentru a ține cont de situația, noua situație a fondului. Totuși, se pare că această măsură nu poate fi adoptată, însă eu cred că e totuși necesară o revizuire uh, într-un an sau un an și jumătate. Am mai propus și ca finanțarea să fie de 1000 de milioane de euro față de cele 500 de milioane de euro actuale. Deocamdată se pare că această propunere nu poate fi pusă în aplicare dar aș dori să mă refer la propunerea de regulament în care se stipulează că planul european de redresare va trebui să beneficieze de finanțarea de la Fondul European de adaptare la globalizare, conform regulamentului, care e foarte important. Sigur că dorim ca sfera de aplicare a acestui fond de globalizare să fie extinsă, având în vedere uh, amploarea crizei economice. Sigur că suntem și pentru a reduce cifra de la 1000 de milioane de euro la 500 de de la 1000 la 500 de disponibilizări pentru a putea folosi acest fond. De asemenea, mai spunem că la articolul 8c există o prevedere în regulament conform căreia, în circunstanțe excepționale, piețele de muncă mai mici pot fi un argument pentru a folosi uh, acest fond pentru uh, concedieri sub pragul de 500 de persoane. Suntem pentru perioada de 24 de luni, suntem și pentru ca finanțarea europeană să fie de 75% și mai ales suntem pentru propunerea ca partenerii sociali să fie implicați în mod activ în monitorizarea și gestionarea fondului, să fie consultați și în timpul uh, perioadei de aplicare. Și de aceea propunem și amendamente la articolul 5, 2, considerăm că ar trebui să existe aici o nouă prevedere conform cărea, având în vedere că implicarea partenerilor sociali este foarte importantă pentru folosirea eficientă a fondului, aplicarea ar trebui să urmeze uh, perioadei de consultare și de negociere cu partenerii sociali. În ce privește asistența tehnică, considerăm că și ea este foarte importantă și deci propunem un uh, aliniat 4, conform căruia asistența tehnică a Comisiei ar trebui să fie de natură, natură proactivă, implicând statele membre și partenerii sociali europeni în uh, monitorizarea și evaluarea acestui fond. Deci, chiar dacă toate aceste propuneri nu figurează în propunere, aș dori să creștem la 0,4 uh, gradul de asistență financiară. Și, în fine, o ultimă observație. Noi considerăm că acest fond de ajustare la globalizare ar trebui să fie completat cu fondurile uh, sociale pentru ca partenerii sociale, autoritățile uh, regionale și societatea civilă să fie și mai mult implicate în punerea în aplicare acestui și executarea acestui fond de ajustare la globalizare pentru ca acest plan să fie coordonat mai ales cu uh, Fondul Social European. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pe lista vorbitorilor, domnul Leide primul are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, grupul meu a desemnat doi raportori din umbră pentru a fi siguri pentru a fi sigur că uh, participă la ședință. Din păcate, ambii sunt absenți. Mă voi uh, exprima numele lor, însă aveți uh, contactele lor, deci puteți să-i abordați dacă doriți să discutați mai, pe amplu, mai amplu propunerea. Deci aș dori să vă spun că grupul meu susține propunerea comisiei care corespunde nevoilor și având în vedere situația actuală, refuzăm amendamentele susținând propunerea inițială, amendamente care consolidează sau care diluează propunerea inițială și cum uh, se întâmplă în ambele sensuri, noi am fi de acord să se păstreze propunerea Comisiei. Încă o dată, nu respingem negocierile cu raportorii sau cu celelalte grupuri, însă doream să vă spunem că propunerea inițială a grupului meu este aceasta și că, în principiu, considerăm că aceasta este linia care trebuie urmată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Cotini și apoi doamna Schröder. Domnul Codini, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, la ultima reuniune la care am participat. Am fost foarte vorbăreț, astăzi o să fiu mai succint. Însă ieșisem din această reuniune cu concluzia că avem nevoie de o rezoluție. Domnul tocmai ne-a citit această rezoluție, dar e vorba de o rezoluție de revizuire pe care ne-am dorit să o avem uh, după un an. Uh, sunt de acord cu antevorbitorul meu, nici noi nu dorim o modificare, dorim să se mențină propunerea Comisiei. Foarte pe scurt, cinci uh, puncte. Acest fond ar trebui modernizat pentru a face față crizei. Da, e adevărat și e foarte urgent. În al doilea rând, acordul în prima lectură e important oare? Pentru a face față crizei e nu numai important, e capital. Comisia intenționează să modernizeze fondul, da, spuneam chiar că Comisia a preluat propunerile Comisiei noastre ultima dată ă, în al patrulea rând, ar putea fi uh, uh, propuse și alte modificări. Da, ele figurează în raport și în amendamentele înaintate și cu ocazia dezbaterii am spus că ar fi bine să propunem o rezoluție și spuneam tocmai că domnul uh, de la Comitetul Economic și Social a citit rezoluția. Apoi, dacă e de dorit să modificăm propunerea comisiei și aici sunt de acord cu tine, nu, pentru că am încetinit procesul și am putea chiar să trecem pe lângă un acord în primă lectură. Deci eu uh, și reprezint grupul meu, uh, noi vom uh, urma propunerea comisiei, vom reține propunerea domnului, care este o rezoluție foarte bună, iar salariații au nevoie urgentă de fonduri și e nevoie deci de o, un acord în prima lectură. Vă mulțumesc, doamna Schroeder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că propunerea comisiei uh, nu e deloc, nu e tocmai ideală. Și aceasta, în primul rând, pentru că nu e foarte clar dacă banii suplimentari care sunt injectați în fond vor fi folosiți în mod durabil. Mă întreb dacă există criterii de durabilitate. Ne-am dorit să asigurăm uh, pregătire pentru uh, lucrătorii concediați. Pentru ei uh, nu e tocmai ideal să fie puși în șomaj, să primească câțiva bani și cu asta basta. Și de aceea Uh, noi uh, oferim câteva propuneri în legătură cu felul în care ar trebui cheltuiți acești bani. Am avut o serie de experiențe negative cu mai multe proiecte și considerăm că aceste propuneri ar trebui incluse, pentru că ar trebui să existe prevederi în legătură cu cheltuirea acestor bani. Acești bani nu ar trebui să fie doar uh, plătiți Uh, timp de câteva luni, fără nicio condiție, după care acești oameni să rămână fără loc de muncă și fără formare. Credem că ar trebui să fie formați pentru a le permite să uh, primească, să aibă o șansă mai mare de ocupare a unui loc de muncă uh, pe, pe piața muncii în viitor și în ce privește asistența tehnică din propunerea comisiei nu este satisfăcătoare pentru că nu este în interesul lucrătorilor, ci în interesul administrației. Chiar și în situațiile în care noi consideram că asistența tehnică era prea uh, ridicată, uh, în regulament figurau uh, cifre, praguri și mai ridicate. Deci dacă ne dorim ca acest fond să continue, ca banii să fie eh, cheltuiți, ar trebui să o facem în folosul lucrătorilor și nu al administrației. Apoi, în legătură cu Fondul Social European și suprapunerea cu Fondul pentru Globalizare în regiunile în care eh, FSE-ul, Fondul Social European, e important pentru obiectivul 1. Ne dorim ca, fond, ca rata de cofinanțare să fie la fel cu cea pentru Fondul Social European în, anumite, în aceste regiuni, pentru că dacă nu, eh, s-ar crea confuzie concluzie dacă am avea uh, reguli diferite. Deci e o modificare tehnică, dar din punctul nostru de vedere este foarte importantă. Și propunerea noastră este mai bună decât cea a Comisiei. Comisia propunea o cifră arbitrară care duce la frustrări și la confuzie. Deci noi ne dorim să existe costuri administrative minime și beneficii maxime pentru lucrătorii afectați. Personal mă întreb de ce raportorul nu și-a exprimat poziția în legătură cu amendamentele înaintate. M-aș fi așteptat ca doamna raportor să ia poziția astfel, astăzi. Poate pentru că acceptă toate amendamentele, dar nu știu. Aș, ar fi mai bine să ne explice. Vă mulțumesc, doamna Lin. Vă mulțumesc, domnule președinte am câteva întrebări în legătură cu calendarul, pentru că, având în vedere că fondul uh, de globalizare se schimbă, uh, e foarte important să dăm uh, răspunsuri concrete, concrete a legătorilor. De exemplu, în West England trebuie să vin cu răspunsuri foarte clare. Acolo s-au pierdut foarte multe locuri de muncă credeam că aveam un uh, acord ca deputații să nu depună amendamente noi, însă având în vedere că aceste amendamente au fost înaintate, ar putea cineva să ne explice care este calendarul dacă nu obținem un acord în primă lectură, ce se va întâmpla în ce privește uh, termenele pentru că cu profele cu care ne confruntăm în statele membre în legătură cu uh, criza economică, e foarte important să obținem un acord cât mai repede. Eu, în, din principiu, nu sunt pentru acordurile din primă lectură, cred că orice lucru trebuie bine consolidat. E important și ca Parlamentul să se facă auzit, dar pe un subiect ca acesta, când suntem disperați, ne dorim cu disperare să primim bani, e important să știm cum arată calendarul. Ar putea să ne explicăm să ne lămurească cineva, să ne edifice, să vedem uh, cum uh, stăm cu termenele. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș dori să vă uh, informez că avem un vot în uh, 31 martie și până atunci vom ști care este poziția comisiei noastre și dacă putem uh, ajunge la un acord în primă lectură. Dacă nu, atunci banii nu vor sosi așa de repede cum ne dorim. Poate vom primi banii chiar când economia va fi relansată, în următorul mandat și nu în timpul mandatului actual. În legătură cu, cu votul, vom ști când va avea loc la ședința următoare. Dar dacă ascultați dezbaterea, veți înțelege care este poziția majorității. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Stauner. Ja, vielen Dank, Herr liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am și eu o întrebare. Um, mă bucur de acest uh, aviz și sunt întotdeauna gata să accept idei bune, dar poate domnul Olsen ar, uh, ar dori să ne explice cum, într-un dosar atât de complexă cum este aceea a FADR, cum se va face consultarea partenerilor sociale. Acest lucru trebuie să se întâmple rapid, totuși. Iar al doilea lucru la chestiune ridicată, de nașrătere, dacă FADR se va, va fi complementar, se va adăugi Fondului Social European, atunci aici apar câteva probleme și uh, aș avea unele observații de făcut privind uh, unele amendamente înaintate, fiindcă, stimați colegi, trebuie să fie limpede că banii cheltuiți în cadrul FADR vor dispărea din cadrul Fondului Social European. Așa ne arată, ne-a învățat experiența. Iar eu sunt ferm convinsă că avem la dispoziție un instrument care funcționează, um, care există încă din 57, dacă nu mă înșel, e vorba de FSE. Deci, iată, este un instrument cu trecut um, lung îndelungat. Deci în ceea ce privește uh, punerea în aplicare, a dovedit că funcționează, dar lucrurile nu sunt la fel uh, cu um, uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Deci, pe de-o parte avem un instrument care funcționează, care a dovedit că funcționează și sustragem credite din, de la acesta. După mine, Fondul Social European ar trebui să reprezinte instrumentul principal, fiindcă este durabil, iar Fondul European de Ajustare, ajustare la Globalizare ar trebui să fie o măsură temporară și să nu fie pus pe picior de egalitate cu Fondul Social European sub nicio um, nici vorbă de înlocuire. Iată de ce sunt uimită de atitudinea ECOSOC care subminează criteriile FSE, lucru care îmi displace profund. Iată ce voiam să subliniez, dar fiindcă doamna Schroeter s-a plâns că nu mi-am exprimat uh, punctul de vedere. Cred uh, însă că amendamentele doamnei Schröter sunt cele mai puțin de rele, ca să spun așa. mă împotrivesc uh, și sporirii asistenței tehnice, pentru că, așa cum a spus doamna Schröter, este vorba de bani pentru comisie și am făcut parte din Comisia pentru Control Bugetar 5 ani și uh, nu trebuie să vă spun eu cu câte probleme ne-am uh, confruntat uh, în ceea ce privește asistența tehnică în perioada, două, în perioada 99-2004. Cred că acești bani trebuie să ajungă la cei care au nevoie de ei și nu neapărat la funcționari, la funcționarii comisiei. Mă deranjează în egală măsură și uh, sporirea finanțării Uniunii Europene de 75% sau mai mult chiar, Bănuiesc că am putea ajunge la un punct comun aici. Vreau să salut amendamentele care clarifică, care aduc lămuriri plăților, pentru că suntem de acord cu toții asupra faptului că că nu trebuie să fie plăți de asigurare socială sau uh, bani pentru familii, care, familii să fie folosiți din acest fond. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Stauner. Uh, am fi dorit uh, un rezumat uh, al discuției mai degrabă, dar dumneavoastră Ați uh, pus o întrebare, domnul Olsen dorește să ia cuvântul? Da, după aceea uh, și reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul. Domnul Olsen. S-ar putea să fie o neînțelegere, domnule Stauner, dar eu spun că fondul pentru ajutare la globalizare ar trebui să se adauge fondului social european, să fie o, o completare a acestuia și nu ar trebui uh, să Uh, se suprapună acestui fond, pentru că în continuare fondurile sociale europene joacă rolul sau foarte important. Iar în ceea ce privește partenerii sociali, ei bine, aceștia ar trebui să să participe la gestionare. Iată de ce asistența tehnică este foarte importantă, fiindcă ar trebui să decurve de aici un proces în cadrul căruia partenerii sociali să fie incluși. Mulțumesc, domnul Iargenson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două observații lămuritoare. În primul rând, în ceea ce privește uh, sursa banilor uh, Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, pentru că s-a sugerat că se iau bani din cadrul Fondului Social European. Iar uh, acest lucru nu este adevărat în conformitate cu acordul interinstituțional care reglementează bugetul Fondului European de Ajustare la Globalizare, se pot lua uh, credite necheltuite de oriunde din buget, cu excepția Fondului Social European și a fondurilor structurale. Deci nu este adevărat că se iau um, sume din cadrul Fondului Social European. În al doilea rând, în ceea ce privește asistența tehnică pe care am propus-o, uh, Iată, aici am, uh, am crezut că am explicat foarte clar contextul acestei propuneri și anume că avem nevoie de bani, nu mulți, dar avem nevoie de ceva bani pentru a pune pe picioare o bază de date în ceea ce privește disponibilizările în masă, pentru că nu avem decât uh, informații uh, informații răzlețe în legătură cu această chestiune și am introdus acest subiect în, în propunere. Nu este o chestiune asupra care Comisia are libertate de plină. Am uh, propus ca în fiecare an să se indice cheltuielile din cadrul asistenței tehnice pentru ca Parlamentul să hotărească dacă solicitarea noastră este în conformitate cu regulamentul și potrivită. Iată, deci cred că am acoperit acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Am încheiat discuția privind acest punct. Și așa cum am spus mai devreme, în următoarea ședință, pe 21 martie, vom vota acest uh, punct și atunci vom ști care este părerea comisiei noastre și vom vedea dacă putem să ajungem la acord în prima lectură. Bun, am încheiat discuția la acest punct pe ziua de astăzi, trecem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi, îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide care au născut de curând sau care alăptează. Uh, comisia pentru drepturile femeilor este comisia competentă de, pe fond. Doamna Madeira are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, înainte de toate aș dori să vă cer uh, scuze în numele Comisiei, fiindcă, din păcate, nu am reușit să avem traducerea oficială a amendamentelor pentru a ne înlesni lucrul, pentru că, iată, acum avem la dispoziție niște traduceri neoficiale, ceea ce ne permite să lucrăm, dar nu este cadrul cel mai adecvat de lucru și nu este echitabil pentru toți colegii și pentru mine, în calitate de raportor. Oricum, faptul că că da, privind amendamentele, e clar că suntem în concordanță, mineznește activitatea, lucrul, se pare că nu ne confruntăm cu probleme majore. Aici este o chestiune de drepturi, de protecție la locul de muncă, o chestiune de a exista un minim la nivel european, iar aici regulamentele Organizației uh, Mondiale a, a Sănătății și Organizației, Organizației Internaționale a Muncii sunt relevante și este important să înțelegem care um, este chestiunea care se pune aici. Iată de ce consider că um, toate amendamentele sunt uh, mai mult sau mai puțin pe aceeași linie a acordului. Am unele nelămuriri în legătură cu unele amendamente uh, mai ales a doamnei Schroeter și uh, cum colegii sunt prezenți aici, aș vrea să le cer unele lămuriri privind uh, o, scopul amendamentului 21 și 58, de pildă dacă se poate, aș vrea aici niște lămuriri. Uh, și pentru, și pentru mine există niște nelămuriri de interpretare în ceea ce privește obiectivele uh, amendamentele doamnei Weisberger, e vorba de 35 și 38. Uh, aceste două amendamente, nu, nu înțeleg foarte bine care este scopul lor. Uh, Uh, dacă colega nu este aici, poate nu voi primi explicație chiar acum, dar uh, aș dori ca doamna Schröter să îmi explice amendamentele 21 și 58, dacă se poate. Eu cred că, în măsura posibilului, vom uh, ajunge la o înțelegere. Oricum, dat fiind amendamentele înaintate, reiese uh, foarte clar că nu este foarte ușor să ajungem la un compromis în momentul de față, dar uh, sunt de părere că această concordanță, coerență la care m-am referit mai devreme ne arată încă o dată că acest subiect uh, este delicat și în același timp transversal la nivelul grupurilor politice, Uh, fiindcă într-un spațiu de mobilitate a lucrătorilor, așa cum este Uniunea Europeană, acest uh, subiect uh, este foarte important și trebuie să existe standarde minime, rezonabile, în conformitate cu organizațiile internaționale la nivel european. Iată de ce cred că acest lucru a înlesnit dezbaterea și cred că cu ajutorul președinției, cu ajutorul Consiliului, Uh, vom ajunge la o abordare comună și până la urmă la un acord. Mulțumim. Am trei persoane pe listă care au cerut cuvântul. Mai doamna Lin mai întâi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte pe scurt. Uh, cred că asta înseamnă că puteți să-mi acceptați amendamentele 16, 17 și 41. În legătură cu numărul 16, justificarea care apare pe, um, la amendamente nu este cea bună, ea se referă la altă directivă, deci dacă vă uitați la justificarea succintă aceasta, vă rog să nu, uh, să, să știți că nu este cea bună, nici deci o greșeală. În legătură cu amendamentele 16, 17 și 41, e vorba de cele șase săptămâni de concediu de maternitate obligatoriu cred că persoanele trebuie să hotărască. Nu sunt împotriva lungirii concediului de maternitate, dar nu cred că trebuie să spunem femeilor că trebuie neapărat să ia șase săptămâni de concediu de maternitate după nașterea copilului. Unele poate vor dori mai mult sau altele nu vor dori să ia șase săptămâni. Deci, sper că veți putea susține amendamentele mele 16, 70 și 41 pentru a renunța la obligația de a lua un concediu de minim 6 săptămâni. Mulțumesc! Acum doamna Schröter are cuvântul și apoi doamna Stauner. Mulțumesc, domnule președinte. Cred, vreau doar să spun, să repet ceea ce a spus uh, doamna raportor, care s-a întrebat uh, care este baza, temeiul amendamentelor mele. Scopul este ca legislația în domeniul concediului de maternitate să se afle pe picior de egalitate cu directiva de luptă împotriva discriminării. Problema era că această directivă uh, nu era suficient de strictă și uh, eu doresc să obținem o, să obținem o um, adaptare la directiva uh, Au Știu că au apărut situații în care mamele nu au putut uh, să își uh, ceară drepturile sau să-și obțină drepturile în practică, de aceea cred că e nevoie de această adecvare la cealaltă directivă. Deci e vorba de o adaptare a formulării acestei directive la cealaltă. Cred că Comisia înțelege de ce e așa de important acest lucru. Practica ne arată că, în realitate, aceste drepturi pot deveni teoretice în anumite situații în care femeile se confruntă cu presiuni. Deci am dorit doar să coordonez cele două texte. Mulțumesc. Doamna Stauner acum. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aduc o clarificare, să corectez un lucru. am constatat cu groază că am, uh, sunt cosemnatarea unui amendament alături de Thomas Mann, dar nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Amendamentele 38, 39, 44 și 47. Eu nu am nicio legătură cu aceste amendamente. E o greșeală. Nu știu ce a făcut secretariatul, Tăbasman este din grupul meu politic, dar eu nu uh, am susținut aceste amendamente care contravin amendamentelor mele. Deci, rog secretariatul să fac în așa fel încât grup, numele meu să dispară din dreptul amendamentelor 38, 39, 44 și 47. Am și o observație generală. E vorba de amendamentul 15 depus de mine. Aș vrea ca doamna raportor să nu uite faptul că în anumite state membre există drepturi în legătură cu concediul uh, acordat părinților. concediul de creș pentru creșterea copiilor și trebuie să ne asigurăm eu susțin uh, perioada de 18 luni, dar mamele trebuie să poată să se întoarcă la lucru cât de repede. Știu că în anumite țări, în țara mea, de exemplu în Germania, e posibil ca femeile să ia un concediu mai lung pentru creșterea copilului și directiva trebuie să menționeze acest lucru. Înțeleg că există alte reguli în alte părți, dar cred că ceva de genul la ceea ce am sugerat eu, la amendul 15, ar face bine acestui, aceste directive. Vă mulțumesc. Cam asta ar fi. Doamnă Madeira, aveți acum din nou cuvântul pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc pentru lămuririle oferite. Îngrijorarea mea în ceea ce privește amendamentele 21 și 58 era uh, anexarea acestei alte directive. Eu nu știu dacă este locul potrivit pentru a da un semnal politic, dat fiindcă este o directivă complexă și delicată, iar uh, acest, uh, acest subiect este deja protejat, astfel încât, bine, oricând, oricum putem ajunge la un acord asupra acestor chestiuni în ceea ce privește, uh, doamna Lin, nu m-am referit la amendamentele dumneavoastră pentru că uh, a reieșit din această dezbatere exact această poziție și necesitatea de șase săptămâni este o necesitate pentru protecția femeii. Bineînțeles că um, femeia are dreptul de a alege, dar statul trebuie să garanteze că se bucură de protecție. Fiecare dintre noi are aceste, acest drept, dar poate să se întoarcă la serviciu chiar a doua zi. După naștere însă, legea trebuie să protejeze femeia și să-i garanteze uh, uh, această regulă pentru protecția așa și trebuie să, să ne uh, asigurăm că aceste drepturi sunt protejate chiar dacă alegerea femeii va fi alta. Uh, independent de uh, voința individuală, trebuie să se garanteze întotdeauna că uh, există această perioadă de șase săptămâni și că se menține această perioadă. În ceea ce privește colega Stauner, Cred că amendamentul dumneavoastră nu îmi pune niciun fel de probleme, e vorba de amendamentul 15. Bineînțeles, există acest amendament, se regăsește în diverse propuneri care merg în același sens. Este uh, un uh, subiect pe care uh, despre care am spus și eu că uh, e păcat că trebuie să fie dezbătut separat în alte directive și nu împreună, pentru că dezbaterea ar fi fost cu atât mai bogată, uh, dar nu pune nicio problemă acest amendament. Vă mulțumesc. Tack så mycket. Då var diskussionen också avslutad. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat discuția privind acest punct de pe ordinea de zi. Pe 31 martie, la următoarea ședință, vom avea votul. Am încheiat deci acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul, punctele 11 și 12. Este vorba de Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și protocolul opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Am discutat uh, cu doamna raportor, doamna Ieleva, și dat fiind că vorbim despre o convenție pe care statele membre o pot accepta sau respinge, nu putem să aducem schimbări acestei convenții putem să avem un aviz privind convenția, dar nu putem modifica convenția sau protocolul, astfel încât am căzut de acord să, uh, să facem în felul următor. Vom uh, înainta, vom întocmi o rezoluție și uh, reprezentant și Comisia va da o declarație în acest sens, astfel încât Amendamentele care au fost înaintate privind Convenția ONU și protocolul acesteia vor fi incluse în rezoluție. Apoi am uh, stabilit un nou termen limită pentru amendamentele la rezoluție. Este vorba de data de 6 martie. Iată deci propunerea mea. Trebuie să nu uităm că aici vorbim despre convenție, protocol, dar și rezoluția care va fi adăugată acestora și care va fi discutată în plenară. Doamna Eleva are cuvântul. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които направиха допълнения към двата протокола, към двата доклада. Припомням, че бяха... Има ли? Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, depus uh, amendamente. Aș dori să vă informez că am primit 34 de amendamente la convenție și 19 la protocolul adițional și Așa cum spunea domnul președinte, o mare parte din aceste amendamente ar putea fi declarate inadmisibile datorită procedurii alese. Deci a trebuit să schimbăm procedura. Parlamentul European a dat întotdeauna dovadă de consecvență în eforturile depuse de a promulgat texte legislative pentru a sprijini uh, garantarea drepturilor persoanelor cu handicap și respectarea drepturilor acestor persoane și, așa cum spuneam data trecută, e pentru prima dată când Parlamentul European este consultat pe tema acestei Convenții Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Deci cred că toată lumea e de acord cu mine atunci când spun că ar trebui să ne afirmăm mai mult, uh, respectiv să nu dăm doar o undă verde printr-un simplu aviz pozitiv la această convenție. Am uh, consultat uh, organizațiile pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap în uh, mai multe state membre, inclusiv în al meu, și se pare că aceste organizații se așteaptă uh, să primească mai mult din partea instituțiilor europene decât un simplu da. Așa cum spuneam, avem uh, o serie de amendamente care au fost uh, înaintate și cred că acest subiect merită o dezbatere pentru că consider că vocea noastră ar trebui să se facă mai bine auzită în legătură cu convenția și cu protocolul în cauză. Când comisia noastră și-a început activitatea pe baza celor două documente, țările care au ratificat convenția și protocolul adițional erau un număr de patru, Slovenia, Ungaria, Spania și Austria. Iar acum, încă două țări uh, li s-au alăturat, Suedia și Germania. Așa cum uh, spunea domnul președinte, vom propunere, vom, vom propune o rezoluție. Aveți proiectul de rezoluție. De fapt, această rezoluție conține toate amendamentele care au fost înaintate pe cele două rapoarte și rezoluția mai include și câteva propuneri făcute de către organizațiile consultate, cele care militează pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap. De asemenea, rezoluția include și propunerea Comisiei pentru respectarea drepturilor femeilor din Parlamentul European. Aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. O persoană a cerut cuvântul. Doamna Lin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc eh, doamnei raportor pentru munca depusă. Suntem de acord cu principiul unei eh, moțiuni de rezoluție. Am primit eh, proiectul de rezoluție. Aș dori să vă spun că sunt recunoscătoare pentru faptul că amendamentele depuse la raportul inițial au fost incluse în această propunere de rezoluție. Nu cred că vor fi probleme prea mari pe acest subiect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Eleva dorește cuvântul pentru comentarii suplimentare. Dacă nu, atunci runda de dezbateri pe această temă a fost închisă. Domnul Philip Bușil Matthews. Mulțumesc, domnule președinte. Știu răspunsul la această întrebare, dar nu figurează în text, pentru că e o rezoluție pe care va trebui să o votăm în cadrul comisiei noastre. Mă întreb dacă numele raportorului inițial va figura în rezoluție sau nu. Împreună cu, împreună cu numele președintelui. Da, da, e clar că trebuie să fie, să reiese evident că ea este forța uh, motrice. Bun, doream să mă asigur. Doream doar o verificare pentru a mă asigura că activitatea e de calitate apreciată. Vă mulțumesc. Închidem acest uh, punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc în 31 uh, martie de asemenea cu privire la convenție, la protocol și la rezoluție. Încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și deci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv agenda socială reînnoită. Raportorul pe acest uh, subiect Domnul Silva Peneda, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Versiunea inițială a acestui raport a fost întocmită în noiembrie anul trecut și atunci nu se cunoșteau toate efectele crizei economice la nivel de social și la nivelul de încredere care afectează Europa și întreaga lume. Uh, conform uh, uh, evoluțiilor din ultimele luni foarte preocupante au um, generat cele 23 de amendamente înaintate de mine, plus încă uh, 5 uh, prezentate în comun cu altă colegă. Iată că uh, versiunea pe care o aveți acum corespunde realității de la ora actuală și oglindește o mai bună conștiință socială decât cea care era uh, pusese elaborată înainte. Vreau să uh, Uh, mulțumesc uh, celor peste 200 de amendamente înaintate, le-am studiat cu atenție și am uh, încercat să iau legătura cu diversele grupuri politice prin intermediul raportorilor din umbră și am încercat să, se ajung, să ajungem la un acord prin propuneri de amendament. Cu toții știm că trebuie să ajungem la un compromis echilibrat um, care să țină cont de acțiuni prioritare în domeniul social, Uh, care să țină cont de nevoia de redresare economică la nivel european. Vreau să subliniez două idei foarte importante ale acestui raport. În primul rând, um, dat fiind contextul de criză actuală, trebuie să se spună răspicat că avem nevoie de politici sociale europene mai puternice. Această punct este foarte important, um, care ține și de um, supraviețuirii um, păcii și stabilității sociale. Acesta este timpul de continuare a reformelor structurale esențiale pentru o mai bună competitivitate pe baza modelului, modelelor sociale mai durabile. Săptămâna trecută am înaintat 18 compromisuri raportorilor din umbră de la grupurile politice și din partea mea nu există nicio piedică gravă în ceea ce privește ajungerea la un acord și la un raport foarte bun Uh, vreau să trec în revist aceste propuneri de compromis pe scurt, domnule președinte. președinte. În ceea ce privește considerentul C, cred că am ajuns la un compromis uh, în ceea ce privește grupurile sociale mai vulnerabile la sărăcie, dat fiind uh, amendamentul 19, 20, 21 și 22 avem acest amendament asupra care am ajuns la un consens. Uh, în ceea ce privește modul în care um, putem avea instrumente de redresare economică. Nu mă opun amendamentului 23 uh, și altor amendamente care merg în același sens. Am dorit să ajungem la un compromis în ceea ce privește amendamentul 74, care introduce un alineat în ceea ce privește prevederile din statele membre. Cred că acest amendament ar putea fi alăturat um, amendamentelor 57-58 pentru a avea o formă mai concisă și mai clară. În ceea ce privește amendamentele 77, 78, 79, 60 uh, și așa mai departe și acestea ar putea fi grupate într-un singur alineat pentru, um, pe motive de succintețe. Uh, cred că putem să ajungem la un echilibru între amendamentul meu 91, între amendamentul 92 al doamnei Crețu uh, și al altor amendamente în același sens. În ceea ce privește alineatul nou și modul în care politica de ocupare poate duce la coeziune socială, cred că avem aici o posibilitate de a ajunge la un compromis între uh, amendamentul 77, 70, 78, 79. La alineatul 3, unde se cere o mai mare participare financiară a angajatorilor, cred că aici avem mai multe amendamente de compromis posibile. Uh, E vorba de 126, 127 și 131. Toate aceste amendamente pot fi grupate. Amend alineatul 14, în ceea ce privește efectele negative ale imigrației în țara de origine, cred că și aici putem să ajungem la un, un uh, compromis între 138 al domnului Corina Crețu și 139 al domnului Plăm și uh, 137 amendamentul meu. Vreau să mulțumesc uh, și domnului Bushel Matthews pentru propunerea uh, Uh, propunerile prezentate. Vom, voi include patru uh, propuneri. E vorba de amendamentul 60, uh, 170 și așa mai departe. Uh, e vorba de uh, amendamentele 71. Vreau să propun și un compromis doamnei Panatopoulos, uh, raportor din partea Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Uh, Uh, care a fost aprobat din, în această comisie și trebuie să așteptăm uh, avizul um, comisiilor pentru mediu, pentru cultură. Uh, aș, cred că putem uh, să avem uh, un vot uh, lin, dat fiind că am ajuns la atâtea amendamente de compromis. Mulțumim, domnule Pineda. Avem uh, doi oratori înscriși la cuvânt. Mai întâi domnul Cremas. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegul Pineda a formulat un mesaj foarte important și sunt de acord. Noi, ca grup, suntem de acord cu obiectivul său de a transmite un semnal pentru uh, consolidarea politicii sociale, deci cred că cooperăm bine în momentul de față. Principalele propuneri pe care le-am formulat au făcut cu toate parte dintr-o strategie ambițioasă. Comisia a comunicat agenda socială în vara trecută și noi am considerat în grupul nostru că s-au propus prea puțin și prea târziu, mai ales uh, în legătură cu alte dosare pe care le-am discutat în această comisie, credem că este necesar să menționez și alte elemente. De aceea am depus problemele legate de munca decentă, de salariile mici, uh, contractele colective și așa mai departe. Deci cred că ne aflăm pe calea cea bună acum, împreună cu colegul Pineda, pentru a ajunge la compromise care să fie pași în direcția cea bună. Avem o problemă de traducere într-un amendament al meu care ar putea duce la neînțelegeri. E vorba de amendamentul 112. Cere comisiei să tragă o linie clară de demarcare pe, între, pe de o parte, angajatorii angajatori, persoanele, angajații independenți sau persoanele independente și Um, în anumite limbi, uh, acest concept de lucrători independenți sau persoane care lucrează în mod independent uh, este tradus în alte limbi ca falși independenți. Deci e vorba de uh, companii în care lucrează o singură persoană, cea cel care a creat acea companie. Vreau să vă atrag atenția că despre asta e vorba. Cel puțin în limba mea, în uh, Uh, limba olandeză, tradiția, uh, traducerea este greșită uh, și nu asta am vrut eu să spun în amendamentul meu depus în limba engleză. Dar oricum, în general, cred că ne aflăm pe calea cea bună și compromisurile reflectă o parte din discuțiile pe care le-am avut. Mulțumesc! Mulțumesc! Și, e, și mie mi s-a întâmplat uh, un lucru similar când am uh, făcut, când uh, am făcut raportul în legătură cu cauza Laval. Unele dintre traducerile în suedeză nu erau chiar bune. Domnul Küstescher are cuvântul. Mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin observațiile colegului Kramer. Vreau să Mulțumesc domnului Silva Peneda. Dar vreau să spun și că amendamentele sale reprezintă îmbunătățiri, precum și propunerile de compromis. Deci, și mulțumesc pentru acestea. Acum, pentru a mă opri la câteva elemente din text, vorbim despre lupta împotriva sărăciei. pentru toți cei care se confruntă cu sărăcia. Și uh, îmi pare rău uh, că membrii etniei rome și cei care nu au documentele necesare, actele necesare nu sunt incluși, pentru că aceștia sunt cei mai săraci până la urmă. Există un vag populist împotriva lor și pa, se pare că aceștia devin țapișpășitori pentru tot ce merge rău în Europa. Iată ce se întâmplă în Austria sau la rezultatul, rezultatul de ieri din Austria. Cei mai xenofobi uh, sunt cei care au avut cel mai mult succes. Deci noi, Parlamentul European, cred că trebuie să spunem în mod specific că avem nevoie de politici și pentru integrarea acestor grupuri, pentru lupta împotriva sărăciei lor. Sunt, susțin compromisul 2 în legătură cu compromisul 1 voi adăuga un amendament oral. Uh, sunt uh, de acord și cu compromisul 2 dacă măsurile preventive pe care le-am menționat eu nu le-ați menționat și dumneavoastră, acum câteva dificultăți în legătură cu compromisul 2. Uh, flexisecuritatea. Se pare că acesta uh, de multe ori este folosit ca un remediu bun uh, la toate, dar când e vorba de libertate, mobilitate și așa mai departe, doar din punctul de vedere al angajatorilor dar uh, nu se obține aceeași flexibilitate și pentru angajați. Deci, avem nevoie de locuri de muncă durabile pentru cei care intră pe piața muncii. E important să spunem acest lucru care lipsește. În legătură cu compromisul 4, vă propun să avem un salariu minim Uh, din, eu zic că intenționat cuvântul minim a dispărut. Iar când vorbim despre fundarea întreprinderilor și promovarea întreprinderilor de tip startup, e foarte ușor, e frumos, dar e prea ușor să spui că cei care se află într-o situație dificilă trebuie acuzați. Compromisul 5, din punctul meu de vedere, nu pune nicio problemă. E un compromis foarte succint. S-a inclus și o parte din uh, politica regională, dar eu sunt uh, mulțumit de această versiune mai succintă. La fel și în legătură cu compromisul 6. Aici se vorbește despre politici sustenabile, echitabile și, și în acest context, când vorbim despre incluziune socială și combaterea sărăciei, uh, suntem mulțumiți de această formulare. Deci, încă o dată, mulțumesc domnului Penela. Vă mulțumesc. Domnul Bushil Matthews, uh, după domnul uh, Loide. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Silva Peneda pentru munca depusă și pentru spiritul deschis de care a dat dovadă când um, a, a acceptat amendamentele de compromis și cred că vom ajunge în fine la poziții apropiate, dacă nu chiar comune. S-a spus acest lucru și eu aș dori să insist, cred că e foarte important să subliniem că pentru mulți dintre noi și mai ales pentru mulți dintre deputații de la această comisie, una dintre etapele viitoare ale muncii uh, Uniunii Europene va fi construirea Europii, Europei Sociale, care lipsește din anumite puncte de vedere. Și prin rapoartele pe care le vom adopta, cred că trebuie să subliniem acest lucru și o facem și în acest raport, un lucru pozitiv. Domnul Silva Peneda a spus că nu trebuie să reducem creditele, bineînțeles, are dreptate, mai ales în acest context de criză economică. Ar trebui chiar să încercăm să obținem uh, din partea guvernelor state membre promisiunea ca punerea în comună a anumitor credite să ne permită să avem uh, acțiuni mai uh, ferme. S-a discutat acest lucru și în legătură cu Fondul European de Globalizare. În legătură cu amendamentele de compromis mai mm, persistă anumite aspecte discordante pe care le putem rezolva în conversațiile între noi. Aștept din partea colegilor pe care i-am interpelat prin e-mail anumite reacții pentru a verifica că amendamentele amendamentele au fost uh, luate în calcul. Domnul uh, Silva Peneda va fi uh, în legătură cu aceste răspunsuri și aș dori în fine să mă refer la un aspect foarte important și am spus acest lucru de două ori în amendamente, problema serviciilor sociale de interes general. Nu cred că putem spune ceva serios și credibil în legătură cu Europa Socială fără a ne referi și la aceste servicii în mod concret. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum domnul Bushil Matthews și apoi doamna Tomașevska. Domnul Bushil Matthews, vă mulțumesc, domnule președinte avem uh, toate premisele pentru a avea un raport puternic și aș dori să mulțumesc domnului Silva Peneda că și-a folosit toată experiența pentru a redacta acest raport. Mă bucur de faptul că observațiile colegilor și reacția celorlalte grupuri sunt pozitive pentru că în comisia noastră suntem cu toții de acord că e nevoie de schimbări majore în ce privește chestiunile sociale, mai ales în acest context complicat. Sigur, domnul raportor ne va explica, însă eu aș dori, în dorința noastră de a perfecționa acest raport, să nu fim prea zgârciți Uh, cu ce dorim să includem în el, pentru că la sfârșit ar fi bine dacă am avea un sprijin transpartinic pentru acest raport și nu să ajungem la disensiuni, pentru că colegii au uh, inclus uh, firmituri importante pentru ei, care însă nu pot fi sprijinite de ceilalți colegi. Și aș dori să vă dau un exemplu, de exemplu chestiunea salariilor, salariului minim, servicii mai, salarii mai mari decât venitul mediu. E un subiect foarte important pentru că e de competență competența statelor membre. Cred că ar trebui să ne referim la salarii, de exemplu, principiul legalității de plată, dar trebuie să fim foarte pricepuți în navigarea în aceste ape tulburi. Apoi, alt aspect, Uh, orice raport ajungea la comisia noastră, directiva privind uh, lucrătorii temporari au dispărut. Acum se pare că directiva cu privire la detașarea lucrătorilor reapare și aș dori, stimați colegi, aici mă, refer și, mă adresez și domnului uh, raportor, să, încearcă să, nu, să încerce să nu abordeze directiva privind detașarea lucrătorilor aici, pentru că vom discuta această directivă când vom discuta subiectul detașării lucrătorilor. Și dacă mai includem și Carta Drepturilor Fundamentale, complicăm prea mult situația. Deci, haideți, colegi, pentru a ajunge la un acord vast, haideți să menținem lucrurile simple, dacă se poate. Uh, președintele, știu că majoritatea este pentru revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor pe care noi am creat-o pe vremuri. Deci sunteți de acord cu mine că nu trebuie să ne referim la ea uh, încă o dată. Nu am spus acest lucru, spune domnul președinte. Doamna Tomașevska și apoi doamna Crețu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există două chestiuni de fond și una de ordin tehnic la care aș dori să mă refer. În amendamente, în amendamentele pe care le-am înaintat uh, pe marginea acestui raport, am atras atenția asupra situației familiilor cu mulți copii. Nu știu cum stau lucrurile în alte țări, însă în Polonia noi am uh, cercetat, am studiat situația și am aflat că în Polonia e vorba de persoane care sunt uh, lăsate la uh, cumva la marginea societății și care necesită măsuri speciale. În ce privește familiile monoparentale, ele sunt într-o situație mai bună decât familiile cu uh, mulți copii. Și de aceea cred că e greșit să trecem cu vederea situația acestor, uh, acestor familii cu un număr mare de copii. Aceste familii au nevoie de ajutorul nostru pentru ca ele să nu ajungă sărace. Pentru că, în fine, ajungem la o situație în care un număr mare de copii sunt crescuți în condiții de sărăcie, care nu au acces la serviciile de sănătate, la uh, educație și așa mai departe. Și aceasta subliniez eu prin amendamentele mele. Și mai doream să fac o observație. Sunt de acord cu sugestiile domnului Custacev că nu e bine să folosim uh, flexi-securitatea ca un fel de soluție miraculoasă. Și sunt uh, de acord cu poziția lui pe acest subiect. Totuși, regret faptul că nu am, primit, nu am uh, avut acces la amendamentele de compromis în limba engleză sau în poloneză. Îmi pare rău, nu vorbesc limba franceză, am primit aceste amendamente doar în limba franceză și cred că ar trebui să găsim o soluție la această problemă. E pentru prima dată când am asistat la o, o ședință de comisie la care nu pot să citesc documentele. Uh, cred că documentele traduse ar trebui să fie puse la dispoziția deputaților. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Crețu. Mulțumesc mult. Uh, vreau să cer întâi iertare colegilor pentru întârzierea absolut justificată. Am avut două voturi foarte lungi în Comisia pentru Piața Internă și o întâlnire cu doamna comisar Meglena Cuneva, care este încă acolo. Uh, în al doilea rând, țin să mulțumesc uh, raportorului domnul, domnul Silva Peneda pentru deschiderea spre dialog și cooperare Datorită acesteia am reușit să nu avem la acest moment divergențe. Avem diferențe, ceea ce este cu totul altceva și nu diferențe foarte mari. Așa cum deja noi am transmis, vom fi de acord cu toate acele compromisuri care vizează condensarea textului și simplificarea exprimării. Ținem la un raport clar și nu obligatoriu foarte lung. Am o rugăminte pentru comisia noastră. Există o serie de amendamente la care raportorul recomandă respingerea pentru că deja sunt în opinia de la FAM. Numai că noi avem obiceiul ca uneori să nu luăm în considerare opinia uh, Comisiei pentru Egalitate de Gen. În aceste condiții uh, aș ține foarte mult să nu respingem ambele și amendamentele noastre ca fiind în plus și, și poziția Comisiei pentru Egalitate între Femei și Bărbați. Uh, mai există o serie de amendamente de îndulcire a criticilor față de Comisie. Găsim o soluție comună, vom cădea de acord. Ținem însă foarte mult ca o problemă care este a majorității cetățenilor europeni să rămână acolo. Chiar dacă statele reglementează problema salariului, noi, ca deputați, ca reprezentanți ai cetățenilor, cred că trebuie să continuăm să punem pe agendă această problemă, chiar dacă nu o reglementăm noi, dar îi reprezentăm pe majoritatea care trăiesc din uh, salarii. Despre alte câteva detalii, cred că Ian Kremers, care deja a, a vorbit, a exprimat poziția noastră a grupului socialist. Vom găsi sigur o soluție comună, fără niciun fel de, de problemă și mulțumesc încă o dată pentru, pentru cooperare raportorului. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut, după cum știți, foarte multe dezbateri în legătură cu prioritățile sociale, agenda socială reînnoită, mai ales în contextul raportului pe care eu l-am redactat și avem o serie de probleme care se repetă și în acest raport. Mă bucur de faptul că aceste probleme figurează deci, în acest raport și felicitări, domnule Silva Peneda, pentru munca depusă. Uh, sunt gata să accept uh, compromisurile care țin cont de amendamentele mele. Nu știu dacă domnul Leid v-a spus că am uh, acceptat aceste amendamente de compromis. În legătură cu ce spunea venitul minim și salariul minim, există câteva amendamente care se referă la subliniază faptul că statele membre au scheme la nivel național pentru um, salariile minime și încurajează statele membre să instituie aceste salarii, salarii minime. Cred că ar trebui să ne referim la aceste concepte de salarii minime sau venituri minime, pentru că fără ele uh, Uh, e foarte greu ca aceste măsuri să fie ad uh, adoptate la nivel național. În legătură cu măsurile antidiscriminare, noi trebuie să spunem că ar trebui să ne asigurăm că această legislație să fie uh, cu adevărat pusă în aplicare și să nu promulgăm noi texte legislative și fără aceste texte legislative nu putem avea o agendă socială renoită. Apoi sunt pentru a nu include um, aspecte care nu pot uh, să se bucure de sprijinul uh, tuturor grupurilor politice. Cred că ar trebui să ne referim doar la aspectele esențiale pentru agenda socială renoită. Cred că acest raport ar fi mai bine să fie mai scurt. El oricum e mai bun, mai scurt decât dacă am fi inclus toate aceste uh, aspecte. Vă mulțumesc înainte de a da cuvântul domnului raportor în legătură cu salariul minim. Toate dezbaterile din statele nordice în legătură cu salariile au fost obținute prin negocieri colective. Deci, dacă includem aceste aspecte, să nu uităm că ne referim și la situația din statele membre și tradiția lor în domeniul sindical, deci dacă se face prin uh, legislație sau prin uh, negocieri uh, colective, acorduri colective cu partenerii sociali și așa mai departe. Domnul Silva Peneda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru observațiile foarte simpatice pe care le-au făcut am, nu se analizează aici toate amendamentele, dar uh, unele merită observații. De la început, uh, când se vorbește despre grupul vulnerabile, uh, se vorbește despre grupuri mai sensibile, mai vulnerabile decât altele, dar dacă dacă vorbim despre grupuri vulnerabile, lista nu se mai termină niciodată. Mm, mm, grupurile de tineri, să spunem, mm, șomerii, familii monoparentale, etnia romă, copii afectați de sărăcie și așa mai departe. Lista de grupuri vulnerabile nu se mai termină niciodată, iar problema de simplificare se pune aici și dacă includem toate aceste lucruri, atunci raportul va fi prea voluminos și nici nu are rost să abordăm o chestiune într-un punct și apoi să o lăsăm baltă. Iată, de aici este dificultatea, ori facem uh, referire la toate aceste elemente și cu toții uh, găsim uh, grupuri vulnerabile noi. Um, iată, aceasta, aceasta este problema care se pune, dar cred că o putem depăși. În ceea ce privește salariul minim pe economie, Uh, am mai discutat această chestiune în diverse rânduri, ca și alte chestiuni care sunt tratate în alte rapoarte. Uh, ca un raport să fie puternic, trebuie să fie scurt și la obiect. Dacă uh, facem adăugiri de lucruri pe care le-am hotărât deja, pe care le-am aprobat deja și pe care nu facem decât să le repetăm, cred că, cred că raportul are de pierdut, pentru că nu facem decât să repetăm lucruri spuse deja. Ehm, nu cred că este vorba de subiecte atât de importante care să, repet, care să necesite repetarea lor. Deci, eh, dacă, eh, și, deci, dacă repetăm eh, hotărâri luate deja, nu obținem nimic și eu nu, nu, fac, nu vreau să fac acest lucru decât dacă este vorba de o chestiune foarte, foarte importantă. Uh, nu aș vrea să avem uh, aici formulări care au fost deja adoptate în alte rapoarte și uh, avem deja atâtea chestiuni și probleme care se pun și pentru care trebuie să găsim soluții, pentru că în momentul în, în care s-au găsit deja soluții pentru diverse chestiuni, trebuie să le adoptăm nu, nu văd cum uh, am putea aplica mecanisme juridice de jos în sus și uh, deci în ceea ce privește chestiunile salariale, cred că uh, se, se poate adăuga formularea în conformitate cu practica la nivel național. În ceea ce privește lui Dă, sunt, uh, domnului Dă, sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Comisia a avut deja un raport uh, despre această chestiune și cred că trebuie să se facă o referire la această chestiune în raport. În ceea ce privește celelalte puncte, nu vreau să intru aici în amănunte pentru găsirea unor soluții, dar sunt sigur că vom putea face acest lucru pentru a soluționa uh, diversele chestiuni ridicate de colegi. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Silva Peneida. Vom vota și acest aviz pe 31 martie la următoarea noastră ședință și astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și putem trece mai departe. La ultimul punct e vorba de incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața forței de muncă. Doamna Jean Lambert este raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că re, repetăm o parte din uh, discuțiile pe care tocmai le-am avut, dar scopul, după cum vă aduceți aminte, este să reacționăm la recomandarea Comisiei, care a fost discutată apoi în Consiliu, pe tema incluziunii active a persoanelor excluse de pe piața forței de muncă. E vorba de examinarea unui, unor domenii pe care le-au identificat Comisia și Consiliul, ca reacție la raportul meu inițial, la propunerea mea de raport, uh, am primit vreo 100 de amendamente care sunt adăugiri la acest raport. Uh, nu sunt uh, schimbări totale de direcție. Mulțumesc pentru asta colegilor, chiar dacă există mm, două domenii de dezacord, lucru care nu mă surprinde pentru că și domnul Silva Pineda de altfel a menționat aceste domenii. E vorba, pe de o parte, de venitul minim și ajutor uh, pentru completarea veniturilor și mai departe. Știu că este o parte inevitabilă și este inevitabil să existe uh, dezacorduri, pentru că este o parte foarte importantă din uh, propunerea Comisiei. Deci trebuie să reacționăm la ceea ce spune Comisia. Partea cea mai disputată este aliniatul 6. E vorba de o directivă în acest domeniu. Nu cred că vom găsi un compromis pe această temă și nu mă surprinde faptul că nu toată lumea susține această posibilitate. Dar putem discuta pentru, uh, mai ales pentru a pregăti anul european de luptă împotriva sărăciei 2010. Deci vom avea mai multe opțiuni și sper că colegii le vor discuta, nu neapărat pentru a ajunge la un compromis. Dar există anumite domenii la care se poate ajunge la un compromis. Mulțumesc mult secretariatului pentru ajutorul uh, pe care ni l-a dat uh, pentru a reuși acest lucru. Deci, probleme, divergențe, venitul minim pe de o parte, dar se pune și problema condiționalității. Mm, cine uh, profită din această abordare condițională a pieței muncii? Mă scuzați, acesta este alt domeniu în care trebuie să vedem cum ne împărțim. Unii cred că condiționalitatea este importantă, alții consideră că aplicarea condiționalității trebuie să fie uh, realizată cu foarte multă atenție, mai ales în situații de declin economic. Um, unele amendamente se referă la amendamentul 5, e vorba de tensiunea din uh, sistemele de securitate socială și influența lor asupra celor care se pregătesc să profite de o oportunitate pe piața muncii. Accesul la servicii de calitate în aliniatul 13 și în domeniul antidiscriminării în aliniatul 15. Cred că vom ajunge la un compromis majoritar, dacă bine știu eu care sunt intențiile în această comisie pe această temă și aliniatul 22, um, pentru a face un plan, un, uh, a trasa calea pe care vom avansa. Sau găsim un compromis uh, pentru a avea un singur aliniat în legătură cu cei uh, care au grijă de persoanele uh, excluse de pe piața muncii, sau uh, găsim un compromis și astfel uh, persoanele care și-au retras, își pot retrage, care au depus amendamente să-și le poată retrage. Vom discuta în orice caz această temă. Voi reveni la un element menționat de domnul uh, Silva Peneda, în ce măsură dorim sau nu să numim grupurile vulnerabile sau spunem că și toată lumea înțelege ce sunt aceste grupuri vulnerabile și pentru că am mai spus acest lucru și atunci numele menționăm aici. Deci comisia va hotărâ ce va face, mă las pe mâna dumneavoastră. O altă temă care, pe care trebuie să discutăm este să vedem cum vedem noi evoluția fondului social și fondului pentru globalizare. Poate că câteva teme poate își găsesc locul în alte rapoarte, un, rol, un loc mai potrivit decât aici. Și poate vom hotărâ că ar fi mai bine să menționăm acolo aceste lucruri și nu aici, în uh, când vorbim despre incluzia acelor inclu excluși de pe piața muncii. Îmi dau seama de asemenea că anumite lucruri revin în acest raport pe care le-am inclus deja în alte rapoarte. Pentru mine, ca raportor, aceasta este o dificultate pentru că susțin anumite lucruri, le-am susținut încă de la început în legătură cu raportul privind realitatea uh, socială și așa mai departe, dar poate ar trebui să ne gândim ce amendamente uh, sunt justificate pe această temă privind incluziunea socială a acestor persoane, nu lucruri mai generale care poate, de exemplu, calitatea sistemului de azil nu are legătură prea strânsă cu incluziunea socială sau ce se întâmplă cu cei care, cu solicitanții de azil uh, care primesc răspunsuri negative. În general pot să spun că pot accepta majoritatea amendamentelor. În anumite, pe anumite teme va trebui să facem, să operăm o alegere în legătură cu terminologia, dar și cu filozofia pe care ne bazăm. Dacă Mm, venitul care permite oamenilor să trăiască demn este un element uh, esențial sau dorim să menționăm doar uh, ajutoarele pentru completarea veniturilor? Să vedem care este principiul pe care vrem să-l transmitem. Deci, va trebui să tranșăm pe tema nediscriminării și pe tema condiționalității. Vă mulțumesc, dragi colegi, oricum, pentru amendamente. O mare majoritate a lor sunt foarte pozitive. Mulțumesc. Am două persoane pe listă. Mai întâi doamna Lin și după aceea domnul Kremers. Mulțumesc, mulțumesc, Jean, pentru tot ceea ce ai făcut la acest raport. În legătură cu alineatul 6, ai dreptate, el va pune probleme eu mi-am depus amendamentul la aliniatul 6 în legătură cu venitul minim. Poate că îl puteți susține pentru că nu cer un eh, venit minim la nivel european, ci un schimb de bune practici între statele membre pentru a introduce un venit minim. Astfel, poate diferitele părți ale dezbaterii pot să se reunească, pot să participe la ea. Acesta a fost obiectivul amendamentului meu 54. Nu l-am acum în față. Am menționat, bine, am depus multe amendamente în legătură cu persoanele handicapate, persoanele în vârstă sau persoane care au probleme cu alcoolul sau drogurile, care, bineînțeles, exclud oamenii de pe piața muncii. Un alt amendament se referă la eliminarea vârstei obligatorii uh, de pensionare. Uh, statele membre hotărăsc la ce vârstă oamenii pot să iasă la pensie, dar obligativitatea ieșirii la pensie este, uh, cred, greșită. În legătură cu persoanele, cu îngrijitorii persoanelor excluse, cred că avem nevoie de un aliniat foarte ferm în legătură cu îngrijitori în care să se regătească mai multe amendamente depuse, deci să facem o declarație, o afirmație foarte fermă în legătură cu cei care solicită azilul, încă o dată E vorba de schimb de bune practici, nu dictăm noi nimic statelor membre, dar uh, solicitanții de azil trebuie să fie capabili să lucreze pentru că în multe state membre ei sunt excluși de pe piața muncii. Trebuie să facă o referire la includerea lor pe piața muncii. Încerc să ascult uh, discuția din stânga mea în același timp, mă scuzați, deci e vorba de includerea uh, solicitanților de azil pe piața muncii. Știți foarte bine, cunoașteți amendamentele mele și în trecut știu că am lucrat foarte bine pe aceste teme. Sunt convinsă că și de această dată vom colucra bine pentru a reuși să ajungem la compromisuri. Vă mulțumesc! Termin. Achemas. Mulțumesc, domnului domnul Kremers, acum. Um, just two small remarks. Domnule președinte, doar două observații succinte. Noi, socialiștii, sprijinim, sigur, propunerea în ce privește venitul minim. Dorim să preluăm această sugestie. În al doilea rând, există un domeniu unde, la care s-au referit mai mulți colegi, respectiv intrarea pe piața muncii și faptul că ambele tabere au un rol de jucat în acest uh, domeniu și mai există o chestiune specifică, formarea pe tot uh, parcursul vieții, uh, perfecționarea lucrătorilor și sunt amendamente care merg în această direcție și suntem dornici să le susținem și pe acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, deci uh, îi dau cuvântul doamnei Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și lui Liz Lin pentru amendamentele pe care le-a înaintat. Sigur vom reuși să ajungem la amendamente de compromis și mă bucur de faptul că uh, poziția socialiștilor Uh, în ce privește aceste aspecte cheie este cea care este. Ave, aveți dreptate, putem întări acest raport. Și un alt uh, aspect, avem o serie de amendamente în legătură cu rolul uh, autorităților locale, așa cum s-a spus. Doi, trei colegi au subliniat că până acum am subminat, am subevaluat rolul autorităților locale. Deci accept acest amendament uh, din partea doamnei Țampații și am depus și eu un amendament și aș dori să mulțumesc doamnei Panayotopoulos Casiotu pentru faptul că a cosemnat o serie de amendamente, a făcut-o într-un timp record și uh, cred că și alți colegi ar fi cosemnat aceste amendamente dacă ar fi primit din partea mea puțin mai mult timp decât 30 de secunde, așa cum s-a întâmplat. Însă sunt sigură că vom reuși să ajungem la un acord. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Lambert! Încheiem dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi și, încă o dată, votul va avea loc în 31 uh, martie. Înainte de a încheia, Cineva a propus să avem o reuniune a coordonatorilor, însă, având în vedere că am avut o agenda atât de, o ordine de zi atât de simplă uh, și de scurtă, am folosit procedura scrisă, uh, a fost transmisă grupurilor politice și ele au fost de acord cu propunerea secretariatului. Deci nu vom avea o ședință a coordonatorilor. Chestiuni diverse, dacă nu, ajungem la aveți cuvântul, domnule Bushin Matthews. Foarte pe scurt, pentru a arăta că ne preocupă provocările la care se e supus președintele. În urmă cu câteva luni, Comisia a uh, retras directiva Sunshine, însă mă întreb dacă nu ar putea fi reintrodusă pentru președinție, pentru tribună, pentru că uh, astfel am avea mai puțin soare în ochii președintelui, doar pentru a vă asigura că ne pasă de soarta dumneavoastră. O singură soluție o avem. Am discutat acest lucru. Vom, am putea să stingem luminile și apoi toată lumea ar avea de suferit. Cred că cu noile tehnologii am putea, poate, sau am fi putut să menținem sau să lăsăm uh, doar uh, o parte din jaluzele, dar mi s-a explicat că nu se poate. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare uh, și mulțumesc și pentru grija uh, specială, domnule Bushil Matthews. Următoarea ședință va avea loc în luni 30 martie și marți 31 martie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi. Uh, suspendăm ședința.